înainte de verificarea competențelor sale și până când nu declară că nu exercită niciun fel de funcție incompatibilă cu cea de deputat european. Doamna Angelica Verdman părăsește grupul ALDE, va fi, la, va fi una dintre deputații neafiliați din 8 aprilie 2014. Am primit de la grupul SND cereri de numiri în comisii și delegațiile interparlamentare,